10 septembrie, Comisia juri a verificat competențele doamnei Caroline Gras van der Heinz, ale domnului Stefano Maulu, ale domnului Nicola Ciuntis și ale domnului Auke Zilstra și a propus vali validarea mandatelor lor. Pentru doamna Gras van der Heinz începând din 9 iulie, pentru domnul Maulu din 13 iulie, pentru domnul Ciuntis din 20 iulie și pentru domnul Țailstra din 1 septembrie. Vă propun să validăm aceste mandate. Are cineva obiecții? Mandatele sunt astfel validate. Autoritățile competente din